il presidente Buongiorno. Buongiorno a tutti. Bună dimineața tuturor. Suntem într-o atmosferă foarte intimă aici în plenară. S-a deschis ședința. Am un anunț de făcut. Comisia Libe a decis să intre în negocieri interinstituționale în conformitate cu regula 69C aliniatul 1 din regulamentul de procedură. Raportul care reprezintă mandatul pentru negociere este disponibil pe pagina web a plenariei și va fi publicat în procesul verbal al acestei ședințe. Conformitate cu regula 69C aliniatul 2, un uh, număr de deputați sau uh, un grup politic care trebuie să atingă pragul necesar poate să ceară scris până mâine, miercuri 13 februarie, să, uh, pună la, să supună la vot decizia de a intra în negocieri. Dacă nu se înaintează o cerere de vot în Parlament, atunci decizia se poate lua de a intra în negocierile interinstituționale. Trecem acum la ordinea de zi. Și avem pe ordinea de zi raportul doamnei Elisabeta Gardini, mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene și vreau să-i dau cuvântul imediat doamnei raportor, doamna Gardini. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Astăzi vom putea spune că scriem o pagină frumoasă din istoria Uniunii Europene și vroiam în acest sens să mulțumesc tuturor persoanelor care au lucrat cu mine la uh, acest rezultat frumos, începând cu colegii raportori, dar și întregului Parlament, care a demonstrat prin flexibilitatea sa, capacitatea sa de a menține scopul concret al acestui mecanism, al acestei bunătățire a mecanismului de protecție civilă european și au reușit să depășească anumite reticențe și rezerve din partea unor state membre care erau destul de îngrijorate. Prin îmbunătățirea mecanismului de protecție civilă, ei considerau că Uniunea Europeană interferează cu problemele naționale. Însă cetățenii spun altceva, spun că protecția civilă este dorită, ei vor acest mecanism, vor ca Uniunea Europeană să fie alături de ei în momentul în care sunt confruntați cu o catastrofă. Autoritățile locale și naționale de obicei nu reușesc să rezolve singuri aceste, aceste catastrofe. Am văzut uh, în incendiile de vară din Portugalia și din Grecia, cum am uh, trebuit să fim uh, martori la moartea a sute de persoane, la daune economice, și Europa, deși deținea deja un mecanism de protecție civilă, nu a fost în stare să abordeze la timp toate aceste catastrofe. Iată de ce noi astăzi spunem că la un an sau mai puțin chiar de la comunicarea Comisiei, reușim, deci, să dăm un răspuns. Mulțumesc foarte mult domnului comisar Stilianidis pentru rapiditatea reacției dumnealui. Avem acum, deci, un uh, instrument, instrumentul RESC-EU. E vorba de un nou instrument care este format din resurse suplimentare, dincolo de cele deja existente sau care deja sunt deținute de către statele membre. Scopul acestui mecanism RESC EU este îmbunătățirea capacității de răspuns acolo unde este necesar. Bineînțeles că nu e vorba numai de aceasta, se îmbunătățește și prevenirea și pregătirea și Uniunea Europeană reușește să fie mai aproape de statele membre pentru ca să le ajute să facă față dezastrelor naturale sau catastrofelor care se pot um, întâmpla în urma unor evenimente, nu neapărat naturale, fie atacuri cu arme chimice, biologice, radiologice uh, sau uh, nucleare. Prevenirea incendiilor este un lucru care ajută mult și mediul înconjurător. Există studii care arată că incendiile sunt responsabile cu 20% pentru 20% din emisiile de dioxid de carbon din lume. Deci e foarte important să acționăm cu acest mecanism îmbunătățit pentru că are efecte bune pe toate planurile. În calitate de italiancă, care aș dori să mulțesc, să mi aduc un omagiu lui Giuseppe Zamberletti, care a fost, Zamberletti, care a fost uh, cumva și tatăl, părintele protecției civile europeană și care a dispărut pe 26 ianuarie. Dacă îmi permiteți, aș vrea să-i dedic lui acest raport, domnule președinte și domnule comisar. Și datorită lui, noi am creat o formă de Erasmus acum, pentru ca colaborarea care există dintre statele membre să poată să creeze un standard, un cadru european comun. Am reușit să punem pe picioare și recunoașterea uh, reciprocă pentru diferitele persoane care vor fi distinse în domeniul protecției civile în toate statele membre. Aș dori să începem să recunoaștem acestui uh, om rolul important pe care l-a jucat și cred că și el când vede acest rezultat surâde de acolo de sus și se bucură de ceea ce am făcut. Vă mulțumesc, doamnă Gardini. Vreau și eu să amintesc odată cu dumneavoastră de domnul Zamberleti, pe care l-am cunoscut atât de bine. Pentru DF, acum domnul Zofco are cuvântul. Doamnă, am cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, permiteți-mi să o laud pe doamna Gardini pentru că a făcut o treabă foarte bună în ceea ce privește mecanismul de protecție civilă din Europa. Și aș dori de asemenea să-i mulțumesc domnului comisar Stilianidis. Eu am fost uh, raportor pentru aviz și am insistat asupra nevoii de consolidare a capacităților naționale pentru protecția civilă, în, um, în timp ce mecanismele din diferitele state naționale ar trebui să fie complementare. Mecanismul ar trebui să vizeze prevenirea riscurilor. Am avut multe incendii de pădure în ultimii ani în sudul Europei și a fost nevoie să reacționăm. Și mi-aș dori ca acele țări care nu pot uh, participa pe deplin să primească fonduri pentru transport. Circa 50% este un lucru foarte important pentru Croația. Croația are nevoie de acest lucru și este extrem de important pentru toate măsurile de prevenție. Mecanismul um, de combatere a riscurilor ar trebui să permită statelor membre să controleze desfășurarea efectivă de forțe în statul membru. Aș dori să vă mulțumesc pentru aceste mecanisme care vor permite cetățenilor Uniunii Europene să nu se simtă izolați. Mulțumesc. Acum în numele Comisiei are cuvântul domnul comisar Stilianides. Aveți cuvântul și vă mulțumesc pentru prezența în uh, sală. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în urmă cu ceva mai bine de un an, mă aflam aici în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta propuneri de întărire a mecanismului european de protecție civilă. Astăzi, la un an, Parlamentul votează sistemul de protecție civilă la nivel european cel mai ambițios care a existat vreodată. Parlamentul votează pentru o propunere care era de negândit din punct de vedere politic în urmă cu doi ani. Și pentru că sunt între prieteni, trebuie să fiu sincer. Pot să vă spun că a fost foarte greu, a fost o sarcină colosală să conving statele membre să accepte un astfel de mecanism. Însă până la urmă am reușit să o facem împreună. Să ajungem la această propunere atât de ambițioasă. De aceea sunt atât de mândru astăzi de faptul că sunt cetățean european. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc în special uh, raportoarei, doamnei Gardini, pentru leadershipul de care a dat dovadă și, bineînțeles, mulțumesc de asemenea tuturor colegilor, colegi dragi, doamna Zofca, domnul Fernandez și toți ceilalți raportori de la toate grupurile politice. Bineînțeles, mulțumesc Parlamentului, grupurilor politice, întregului Parlament care a susținut cu majoritate această inițiativă. Dragi colegi, cu ajutorul susținerii dumneavoastră politice, Rescue va fi un mecanism care ne va proteja pe toți. Și asta și pentru a oferi mai multă educație pentru a proteja cetățenii europeni pentru a salva vieți omenești și pentru a salva un mod de trai. Noi am insistat să avem garanții pentru a avea mai multe resurse disponibile care să facă față dezastrelor. Și pot să vă spun că lucrăm îndeaproape cu statele membre pentru a pune în aplicare cât mai repede această fază de tranziție pentru Rescue pentru ca capacitățile de răspuns la dezastru să fie la dispoziție pentru a face față incendiilor chiar de anul acesta, deci pentru 2019. Feedback-ul pe care l-am primit de la statele membre este unul pozitiv și vreau să mulțumesc astăzi pentru această abordare pozitivă dar să nu ne facem uh, speranțe deșarte, pentru că dezastrele naturale nu vor dispărea, ci din potrivă vor fi din ce în ce mai frecvente, din ce în ce mai intense, din cauza schimbării climatice. Aceasta nu este un fake news, este realitatea și trebuie să-i facem față. Obiectivul nostru prin intermediul Rescue este acela de a ne pregăti pentru a face față dezastrelor provocate de schimbările climatice. Dragi colegi, această nouă legislație ne permite să subliniem și mai mult importanța prevenirii și a pregătirii. Parlamentul European a arătat dintotdeauna că aceasta este o prioritate și am făcut toate eforturile pentru a avea un sistem care să ofere și mai multă susținere statelor membre pentru a permite schimbul de informații și pentru a învăța unii de la alții. Pot să vă spun, dragi colegi, că astăzi marcăm începutul unei noi ere pentru protecția civilă europeană este vorba aici de un proiect al Europei care protejează și asta trebuie să o spunem cetățenilor noștri. Aș dori în încheiere să reiterez că ar trebui să fie o mândrie a noastră, a tuturor, această realizare. Și să vă mulțumesc încă o dată pentru munca dumneavoastră și pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule comisar. Iar acum, din partea Comisiei pentru Bugete, domnul Fernandes. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Europa care protejează este o necesitate. Protecția vieților umane trebuie să fie prioritatea noastră. În 2017, în Portugalia, am trăit o tragedie enormă. Peste 100 de persoane și-au pierdut viața în această tragedie și nu se mai poate repeta așa ceva. Acest nou mecanism va pune la încercare solidaritatea europeană și va uh, arăta că singuri, uh, dar mândri, o aluzie la un citat portughez, nu este o soluție. Este vorba de solidaritate. Numai aceea poate să fie forța noastră. Nu putem să, nu putem să lăsăm din partea statelor membre uh, să nu mai se implice în protecție. Ele trebuie să se implice în continuare la nivel național și uh, aceasta este uh, soluția pe lângă implicarea națională. Ministrii de finanțe care nu-și doreau acordul doreau să propună câteva milioane de euro pentru 2019 și 2020 pentru a avea un mecanism de protecție, ceea ce nu putem să permitem. Trebuie să îmbunătățim mult mai mult această propunere. Comisarul Stilianidis, doamna raportor Gardini au înțeles cu toții acest lucru și trebuie să avem cu adevărat un acord real care arată că Uniunea Europeană salvează vieți și chiar merită să fie activă. Mulțumesc! Nu îl văd pe domnul Mlinar în sală, spune pe doamna Mlinar, spune domnul președinte, și acum trecem la intervențiile în numele grupurilor politice. Domnul Gambus, mai întâi în numele PP, un minut și jumătate. Vă rog frumos să respectați timpii care v-au fost acordați. Și multe gracias, <coughs> președinte, senor comisari. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Europa se construiește prin solidaritate, prin înfrățirea popoarelor sale. Este un principiu pe care trebuie să reamintim astăzi mai mult decât niciodată. Solidaritatea între europeni se construiește de jos în sus, plecând de la principiul de bază și anume ajutorul în fața situațiilor neprevăzute. Am văzut ce s-a întâmplat în incendiile grave din Portugalia și Galiția în 2017. Dar trebuie să recunoaștem adevărul față de noi înșine și dacă Europa nu este prima care să răspundă în fața unui astfel de dezastru, e clar că ceva am greșit. De aceea, mecanismul de protecție civilă va fi un instrument foarte bun care să fie combinat și cu propunerea Corpului European de Solidaritate. Aceasta ne va ajuta să ne simțim mândri de această Uniune, arătând că împreună putem face față mai bine provocărilor actuale. De aceea vreau să mulțumesc doamnei Gardini, raportor, pentru munca făcută la acest dosar și pentru rezultatele bune obținute, pentru funcționalitatea și impactul direct pe care îl va avea mecanismul pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele socialiștilor și democraților, domnul Andru Lachis. Două minute jumătate. Τα τελευταία χρόνια, σε πολλούς από τους πολίτες... Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii ani, Mulți cetățeni ai Uniunii Europene au avut senzația că instituțiile sunt foarte departe de ei. Cetățenii au luptat pentru a avea o mai bună protecție în fața catastrofelor naturale. Acesta a fost și motivul pentru care am acționat împreună pentru a introduce sau respectiv a consolida uh, un mecanism european de protecție civilă cu fonduri europene. Astăzi, protecția în fața catastrofelor naturale este absolut necesară. Trebuie să evităm situații precum cele întâmplate în Portugalia sau în alte țări. Și nu ne putem imagina că în fața unei noi uh, tragedii Uh, nu vor avea loc decât negocieri. Au existat și incendiile de pădure în jurul Atenei cu sute de morți. De aceea trebuie ca împreună să încercăm să găsim un răspuns la aceste probleme. Trebuie să luptăm împreună și toate instituțiile trebuie să găsească un răspuns comun pentru că împreună putem obține mai mult decât fiecare în parte. Trebuie să depășim obstacolele existente în Europa, pentru că solidaritatea nu este un scop în sine, ci o chestiune absolut necesară în momentul de față și considerente politice nu trebuie să joace un rol în acest sens. Statele naționale trebuie să se implice să-și asume responsabilitate și dacă reușim acest lucru, vom putea ca și în cadrul <clears throat> Centrului de Coordonare a Răspunsului la Situații de Urgență să deținem uh, elicoptere pentru stingerea incendiilor care să fie utilizate acolo unde este nevoie. Fondurile și mijloacele europene ar trebui folosite complementar, așadar, cu cele naționale. În uh, Grecia, unde apar astfel de situații, trebuie să putem uh, să ne bazăm și pe Um, capacitățile europene pe lângă cele naționale. Iată că am reușit să respingem uh, propunerea Consiliului care a vrut să mai slăbească acest mecanism și să susținem comisie, propunerea Comisiei, unde toate statele membre trebuie să contribuie mai mult pentru consolidarea acestei capacități. Cetățenii, indiferent de statul în care trăiesc, trebuie să aibă posibilitatea să fie protejați în mod eficient în funcție de situație. Mulțumesc! Urmează din partea ECR domnul Gheric, un minut și jumătate. Mulțumesc. În numele ECR aș dori, doamnă Gardini, să vă mulțumesc dumneavoastră și tuturor colegilor din Parlament și de la Comisie care au uh, contribuit la acest acord interinstituțional care corespunde tuturor necesităților exprimate de noi. RESC EU va permite statelor membre să facă apel la mai multe servicii de uh, urgență și uh, aceasta se va putea aplica, de exemplu, în cazul în care vom avea din nou incendii ca uh, în vara trecută. Să sperăm însă că până la vară să avem uh, aeronave speciale pentru combaterea incendiilor, pentru ca să putem să combatem din nou incendiile cu care, din păcate, cred că ne vom confrunta iar. Eu cred că putem să vedem în acest raport exemplul unei cooperări de succes, așa cum nu a mai fost cazul până acum de mult. Protecția în caz de catastrofe este un lucru esențial, iar Europa trebuie să își preia răspunderea și la nivel global în acest domeniu. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Iete Machi. Are cuvântul un minut și jumătate. Mulțumesc! Mulțumesc și doamnei Gardini pentru acest raport excelent. E foarte bine că, în sfârșit, responsabilitatea finală a mecanismului de protecție civilă se află în mâinile statelor membre. Fondurile europene vor fi folosite doar în ultimă instanță. Niciun stat membru singur nu poate și nici nu ar trebui uh, să financeze acest sistem de mecanism uh, de protecție civilă către alte state, pentru că aceasta ar fi un adevărat dezastru. În caz de catastrofă trebuie să acționezi foarte rapid pentru că primele minute imediat după dezastru sunt esențiale și nu poți aștepta să vină trupele de protecție civilă dintr-o altă țară pentru a-ți rezolva problemele. Altfel, consecințele ar fi într-adevăr mult prea grave. Prevenirea este, bineînțeles, esențială. Și rolul UE este important. Uniunea este dispusă deja să susțină statele membre prin uh, capacități de prevenire și de răspuns în fața dezastrelor. De asemenea, trebuie îmbunătățită interoperabilitatea între echipamentele existente. Fiecare stat membru însă trebuie să rămână cu responsabilitatea necesară de a oferi echipamentele vitale în caz de dezastru. Bineînțeles, cooperarea rămâne și ea extrem de importantă. S-au menționat și incendiile de păduri. De asemenea, tocmai în acest sens, pentru a le preveni, trebuie să reacționăm înainte. Domnul Papadimulis, din partea GUE, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Este, iată, una dintre puținele vești bune pe care am reușit uh, să le dăm uh, ca instituții europene. Și asta datorită presiunilor făcute de Parlamentul European de um, activitatea domnului Stilianides din partea Comisiei. Și datorită bunei cooperări între Comisie și Parlament, uh, unde am reușit să contracarăm rezistențele din partea Consiliului. Au existat incendiile din Portugalia, inundațiile și incendiile devastatoare din Grecia și cu tremurele din Italia, care au, din care au rezultat uh, morți. Dar iată că au existat incendii și în Suedia, unde a fost lovit nordul Europei și s-a înțeles că aceste riscuri nu există doar în sud și că trebuie să <clears throat> complementăm eforturile statelor membre cu instrumente europene pentru a crea o Europa mai bună. Iar propunerea finală este mult îmbunătățită datorită insistențelor Parlamentului European. Am dus lucrurile în direcția cea bună și de aceea cred că am obținut un, um, o susținere largă. Trecem acum la vorbitorii numele grupurilor politice. Are cuvântul domnul Mandel. Stimate domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, Iarna actuală din Austria a arătat că sistemele de pompieri bazate pe voluntariat și celelalte uh, servicii care au reacționat la situații de catastrofă sunt foarte bine pregătite la nivel regional și la nivel local. Noi suntem Uniunea Europeană și noi trebuie să avem puterea să nu mai depindem de reacția celorlalți în momentul în care suntem confruntați cu o catastrofă naturală unde trebuie să reacționăm uh, la nivel transregional chiar. Uh, mi se pare de aceea foarte important ca Comisia Europeană să fi lansat un nou mecanism de protecție în caz de dezastre naturale și mă bucur foarte mult ca uh, prin acest mecanism de protecție civilă, uh, prin uh, par raportul Parlamentului să fi reușit să-l facem mai puțin centralizat, mai puțin birocratic și mă bucur că acest lucru s-a întâmplat și pe președinția austriacă. Noi în Parlament acum avem ocazia să votăm varianta sa finală. De la propunerea Comisiei care prevăzuse command and control, adică și comanda și uh, gestiunea să fie făcute de la nivelul Uniunii Europene, de la nivelul Comisiei. Acum am trecut la cooperare și stimulare. Stimulare și uh, în același timp eligibilitate pentru nivelele regionale, unde exemplul Austriei a jucat un rol foarte important. Bineînțeles că și capacitatea de implicare, fără să fii dependent de ajutorul din afară, a jucat un rol foarte important. Mulțumesc foarte mult, are cuvântul Carlos Zorinio, un, moment, un minut și jumătate. Mulțumesc! Astăzi am făcut un pas esențial uh, către crearea unui nou mecanism de protecție civilă a Uniunii Europene sub care Uniunea Europeană va putea să oferă mai bună asistență într-o formă coordonată și complementară a acțiunii statelor membre. Catastrofele îngrozitoare care s-au întâmplat uh, în Europa în ultimii ani au pus la uh, au supus la o probă dură mecanismul european de protecție civilă, care se bazea pe contribuții voluntare. Haideți să recunoaștem, în momentele cheie, Niciodată nu a lipsit solidaritatea între statele membre. Ceea ce a lipsit a fost mai degrabă resursele adecvate pentru un răspuns potrivit. Crearea rezervei active la nivel european, care este prevăzută în RESC EU, care include și avioane și aeronave de combatere a incendiilor uh, pădurilor sau alte uh, uh, instrumente, pentru că este esențial așadar, pentru că trebuie să ne bazăm pe principiile de solidaritate și de partajarea responsabilităților și astfel Uniunea Europeană va putea să ajute mai bine cetățenii săi. Va fi intensificat de asemenea și ajutorul oferit statelor membre pentru ca să-și îmbunătățească gestiunea riscurilor și să îmbunătățească măsurile naționale. Concretizarea acestor politici trebuie să nu mai fie amânată. Operaționalitatea RESC EU nu mai trebuie să fie pusă la îndoială de dificultățile politice și birocratice care rezultă din dezbaterea despre CFM. Ca raportor uh, al Parlamentului European în contextul CFM pentru do- după 2020, am formulat de curând uh, către Comisie o întrebare cu solicitare de răspuns scris prioritare cu privire la calendarul de publicare a acestei propuneri legislative de finanțare a acestui mecanism. Dacă se publică astăzi, deja nu e de vreme să știți. Va fi imposibil să mai așteptăm să se publice acest uh, act important. E nevoie de rescheu chiar acum. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ferreira. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. E foarte bine și este de dorit ca uh, să avem o cooperare în domeniul catastrofelor naturale, mă refer aici mai ales la catastrofele de mare amploare. Această catastrofă poate și trebuie să implice coordonarea eforturilor, dar și împrumut de mijloace sau uh, o partajare a mijloacelor existente. Uniunea Europeană face tot ce poate în această direcție. În situația însă din 2017 a incendiilor din Portugalia s-a văzut că și în domeniul prevenirii catastrofelor suntem mai jos decât ceea ce este de, de, de așteptat și de dorit. Din păcate, trebuie să ne gândim Uh, mai puțin uh, la, la tăierile financiare care vor urma, de exemplu, un cadru financiar și să nu încercăm să găsim aceasta ca scuză pentru catastrofe și pentru faptul că nu acționăm, uh, pentru faptul că nu vom avea destule resurse pentru a combate catastrofele. Este nevoie de mijloace, e adevărat, dar este important și să nu lăsăm deoparte o situație în care putem să facem tot ce se poate și să încercăm să facem chiar mai mult decât trebuie. Aș vrea să spun că este foarte important ca Uh, ca lanțurile de comandă să rămână la nivel național. Aș, nu este bine, așa cum a propus Comisia Europeană la început, să fie Comisia la comanda acestor uh, intervenții. Ar fi foarte greșit. Mă bucur că Parlamentul a reușit să intervină și să lase lanțul de comandă la nivelul statelor membre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, iar acum la Catch DI avem câteva intervenții. Domnul Cabezon Ruiz, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi salut punerea în aplicare acestui mecanism care ne aduce mai multă Europa, o Europa a solidarității pentru a face față efectelor devastatoare ale dezastrelor naturale. Dar vreau să protestez aici și să arăt că trebuie să se modifice Fondul de Solidaritate Europeană, care este utilizat tocmai pentru a face față dezastrelor naturale. Așa cum am cerut-o deja, este important să introducem și mediul încă criteriu care să fie contabilizat din punct de vedere financiar pentru ca uh, ajutorul să fie eficient iar calculele făcute pentru regiunile beneficiare să se facă în funcție de PIB-ul real per capita și nu în funcție de PIB-ul legal din regiuni pentru că am văzut că regiunile cu uh, bogății mai mari au avut de beneficiat și au fost eliminate regiunile cu un nivel de dezvoltare mai scăzută. Știu uh, care este uh, funcția acestui regulament, însă este important să facem și sinergia cu aceste fonduri atât de importante. Încă o dată, felicitări, domnule comisar. Mulțumesc, domnul Maria, sunt minut. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Catastrofele naturale, din păcate, sunt uh, la ordinea zilei datorită schimbărilor climatice. Și am asistat la catastrofe majore, au existat uh, inundațiile care s-au lăsat cu decese în Atica și Mandra, au existat incendiile din Grecia, dar și din Portugalia, de asemenea cu tremure, cu morți în Italia. Toate acestea arată faptul că Uniunea Europeană trebuie să introducă un mecanism de protecție civilă pentru ca solidaritatea să fie trăită în practică. Mergem în direcția cea bună. Statele membre trebuie să înțeleagă că nu pot uh, să aplice sancțiuni față de statele care doresc să utilizeze acest mecanism, pentru că uh, Catastrofele naturale, sigur, țin de natură. Nu statele membre trebuie uh, să fie pedepsite pentru acest lucru și țările afectate sunt uh, cele din Sud. Mulțumesc, doamna Kadenbach. Mulțumesc, domnule președinte. Discuția de astăzi arată din nou foarte clar că problema protecției uh, civile trebuie să fie văzută transsectorial. E vorba de protecție climatică, e vorba de urbanism, e vorba de, promo- de formare și prevenire în toate domeniile. Trebuie să fim pregătiți pentru aceste tipuri de catastrofă, avem nevoie de o monitorizare foarte bună. Cred că raportul pe care îl discutăm astăzi de mecanismul de protecție civilă, care sperăm va fi și votat, să fie o contribuție la uh, Uh, ajutorul cetățenilor europeni, să le arătăm cetățenilor că în caz că avem o catastrofă, Europa stă împreună. Nu este suficient ca regiunile, statele membre să își preia uh, răspunderea, nu înseamnă nici că ele vor trebui să abdice de la această răspundere, ci înseamnă că Europa este lângă statele membre cu resurse financiare, resurse tehnice și cu know-how pentru ca acolo unde s-au întâmplat dezastrele să poată să intervină, fie că e vorba de catastrofe naturale sau de catastrofe produse de mâna umană. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Rope. Vă, un minut. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Iš tikrųjų, klausimas yra. Mulțumesc. Domnule comisar, dezbaterea de astăzi este una esențială. În unele cazuri, un stat membru singur nu poate face față problemelor. De exemplu, atunci când e vorba de centrala nucleară din Belarus, de la Stravo. Știm foarte bine că procesul de construcție a acestei centrale nucleare s-a făcut încălcând standardele internaționale în domeniu. Și aceasta se întâmplă la 20 de kilometri de frontiera externă a OEM, ceea ce reprezintă un pericol potențial foarte mare pentru noi. Aș vrea să cer Comisiei Europene să facă tot ce îi stă în putință pentru a obliga Belarusul să respecte standardele și angajamentele internaționale. Și nu știu dacă Comisia are de gând să facă ceva pentru a oferi o asigurare viitoarelor victime Domnul Caputo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. După lungi negocieri, iată se ajunge la vot pentru consolidarea mecanismului de protecție civilă a Uniunii Europene. Supus la probe grave în 2017-2018 în urma incendiilor și a inundațiilor. În momentul de față, mecanismul de protecție civilă este un sistem voluntar unde Uniunea Europeană coordonează contribuțiile voluntare a statelor participante destinate unei țări care a solicitat asistență. Noua legislație va ajuta statele membre să răspundă mult mai rapid și mai eficient, asta și datorită unei um, divizări mai eficiente a mijloacelor de protecție civilă. La solicitarea Parlamentului s-a creat și fondul RESC-EU, care va trebui să dispună de surse suficiente pentru a răspunde la catastrofe și care va pune la dispoziția statelor membre interesate mijloace de răspuns la incendii sau la inundații. Și aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru munca depusă. Asta a fost ultima intervenție. Are acum cuvântul pentru a da o replică domnul comisar Stilianides. Dragi colegi, domnule președinte, atunci când am început cu această inițiativă, în urmă cu doi ani, cu destulă reticență din partea multor state membre, știam că e important să avem mai multe capacități. Știam că e esențial să avem mai multe resurse financiare. Știam, de asemenea, că e nevoie de un cadru de gestionare a dezastrelor mai bun. Și pentru mine, dar și pentru dumneavoastră, după câte mi-am dat seama, cel mai important este ce am reușit cu Rescue și anume să facem ca solidaritatea europeană să crească, să fie mai eficientă, să fie mai eficace și tangibilă pentru cetățeni. Iată obiectivul cel mai important pe care l-am atins mai ales în momentul actual, când proiectul comun european este pus sub semnul întrebării, din păcate, de foarte mulți. Și mai ales acum că ne așteaptă alegerile europene atât de importante, e esențial să ne respectăm promisiunea aceea de a construi o Europa care protejează, o Europa care salvează vieți omenești. Este o adevărată realizare și vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor. V-aș da însă și un sfat, dacă îmi permiteți. Pentru că am avut multe de învățat în acest efort comun. Acesta este însă doar un prim pas. Trebuie să mergem mai departe pentru a actualiza mecanismul de protecție civilă europeană și în alte domenii, în special în domeniul medical. Acesta este următorul pas de gigant pe care trebuie să-l facem înainte. Mulțumesc! relatrice. Mulțumesc, domnule Stilanidis, acum domnul raportor Gardini. Vă mulțumesc. Am ascultat cu multă plăcere intervenția tuturor și aceasta confirm, confirmă faptul că gândim la fel, că o colaborare între grupurile politice și parlamentare uh, este posibilă, ceea ce e foarte important. M-am gândit și la cât de mult drum am parcurs deja uh, din legislatura anterioară, când s-a introdus conceptul de prevenire Până astăzi, când acest concept este o parte integrantă, ba chiar o parte prioritară a protecției civilă, chiar avem mult uh, în urmă și mulțumesc foarte mult tuturor pentru că au mers pe această cale. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că am amintit și de dificultățile pe care le-am avut în convingerea multor state. Cred că există și o oarecare pudoare culturală în uh, acceptarea ajutorului. Îmi amintesc de lecția pe care am învățat-o, din păcate, atunci când Japonia a trebuit să se confrunte cu dezastrul de la Fukushima. Țara care era considerată cea mai pregătită din lume n-a fost gata, de fapt, să uh, facă față catastrofei acelea îngrozitoare. Nu trebuie să avem această pudoare. Europa care protejează este o realitate din ce în ce mai puternică și datorită propunerii domnului comisar și datorită activității Parlamentului și a Consiliului, avem în final un instrument care face Europa mai sigură. Sunt foarte bucuroasă că am uh, obținut și posibilitatea de a pune perioada de tranziție în regulament pentru că aceasta va fi gata înainte de vara viitoare. Am văzut că cele mai groaznice catastrofe, cele care au dus la cele mai multe uh, pierderi de vieți, a fost întotdeauna vara din cauza um, incendiilor pădurilor. Aș vrea să mulțumesc încă o dată tuturor și după ce am dedicat domnului Zamberleti această zi, pionierul uh, protecției civile, aș vrea să amintesc și de sutele de mii de persoane care în fiecare zi în Europa se implică pentru siguranța tuturor. Cei care lucrează la protecția civilă, pompierii, toți voluntarii care fac parte din mecanismele de protecție în toate țările. Protecția civilă are multe forme și în ultima legislatură n-am putut să rescriem definiția acesteia, dar unitatea este clară și înțelegerea cuvântului e totuși aceeași. Eu cred că aceasta este Europa care ne place, Europa care protejează, o Europa solidară care își protejează cetățenii. Vă mulțumesc tuturor și mult succes în lucrările pe acest dosar. Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele, se închide dezbaterea. Felicitări tuturor celor care au contribuit la acest dosar și felicitări raportoarei. Iar acum, ordinea de zi prevede următorul raport, raportul doamnei Iete Guteland, utilizarea durabilă a pesticidelor. Însă, nu avem raportorul în sală și de aceea în locul uh, său va vorbi doamna Miriam Dali. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule comisar, dragi colegi. Permiteți-mi să încep direct mulțumindu-i Iutei Guteland pentru munca depusă pe marginea acestui dosar și, așa cum am spus, dânsa nu poate fi prezentă în această dimineață, dar vreau să laud munca depusă de dânsa împreună cu toți raportorii din umbră pe acest subiect. Dragi colegi, sunt uh, una dintre cele care consideră că utilizarea intensivă a pesticidelor în Europa nu mai este sustenabilă și utilizarea insustenabilă de pesticide este o provocare la adresa mediului, dar și la adresa sănătății umane, pentru că poate avea efecte asupra produselor alimentare, dar și asupra publicului general, care poate să ajungă în contact cu pesticidele, <clears throat> de pildă și în curțile școlilor. Utilizarea sustenibilă prevede o serie întreagă de acțiuni care pot ajuta Europa să ajungă la utilizare durabilă. Dar în același timp este clar că statele membre nu implementează această legislație așa cum trebuie. În schimb, asistăm la o situație unde utilizarea pesticidelor în Europa crește uh, din 1990 încoace. Și deși um, publicul um, este sensibil la caracterul uh, durabil al utilizării pesticidelor și în pofida faptului că există pesticide eficiente care pot fi dozate mai um, în doze mai mici, uh, nu se face acest lucru. Și în schimb avem o utilizare mai Uh, mare a acestora. De aceea este nevoie de uh, cursuri de formare și promovare a tehnicilor alternative. Este nevoie de ținte cuantificabile în planurile de acțiune a statelor membre. Însă majoritatea dintre acestea nu prevăd cum anume aceste obiective ar trebui atinse. De asemenea, nu există progrese nici în ceea ce privește gestionarea integrată a dăunătorilor. Trebuie ca statele membre să ia în serios acest lucru, pentru că cetățenii europeni sunt din ce în ce mai preocupați și vor să scadă dependența de pesticide. Fermierii din uh, Europa trebuie să aibă dreptul să folosească tehnici și pesticide care să nu le pericliteze propria sănătate și care să nu aibă un impact negativ asupra mediului și a fermelor. Ne trebuie stimulente care să schimbe situația, care să-i ajute pe fermieri să reducă cantitatea de pesticide, pesticide și să treacă la alternative nechemice. Pentru grupul SND E o prioritate ca Uniunea Europeană și toate statele membre să-și sporească eforturile pentru o utilizare mai durabilă a pesticidelor. Trebuie să lucrăm în continuare pentru a crea un mediu netoxic unde să ne asigurăm că sănătatea umană și ecosistemele sunt complet protejate față de utilizarea amplă a pesticidelor de astăzi. Avem instrumentele, dar acum trebuie să ne asigurăm că statele membre vin cu rezultatele dorite astfel încât fermierii, consumatorii, cetățenii și mediul să beneficieze de metodele alternative sustenabile existente. O mai bună implementare a utilizării sustenabile a directivei în domeniu este esențială pentru a ne asigura că această schimbare are loc în realitate. Știu că a existat o foarte bună cooperare între raportorii din Umbră și Iuto și aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor din diferitele grupuri politice pentru abordarea constructivă și susținerea față de munca Iutei. Astăzi, ca parlamentare, avem ocazia să transmitem un mesaj clar tuturor statelor membre că suntem uniți cu toți cetățenii europeni și vrem ca țările noastre să-și sporească acțiunea în domeniu și să contribuie la o utilizare mai durabilă a pesticidelor în întreaga Europa. Mulțumesc. În numele Comisiei pentru Agricultură are cuvântul doamna Ribeiro. Mulțumesc, domnule președinte. Acest subiect necesită o dezbatere serioasă și nu demagogică în Uniunea Europeană, pentru că de uh, noi și de seriozitatea pe care, de care dăm dovadă va depinde cum vor lucra agricultorii. E clar că utilizarea durabilă a pesticidelor trebuie să intereseze pe agricultori pentru a menține și clima și alimentele curate. De fapt, supraviețuirea lor depinde de acest lucru. Iar documentul acesta care spune că agricultura este, um, de fapt, vinovatul principal de uh, folosirea acestor uh, pesticide, trebuie să stabilească clar și că faptul că la nivel industrial sunt folosite cele mai multe pesticide. Trebuie să protejăm de aceea de acolo și plantele și producția noastră. Deci nu trebuie să eradicăm pesticidele, ci trebuie să, să mizăm pe mai multe substanțe active disponibile care nu aduc cu sine un risc și să fim mai selectivi în atribuirea lor. Trebuie să avem un sistem agroalimentar uh, um, sigur, pentru că momentan este cel mai sigur din lume și foarte, uh, 72% din produsele noastre au uh, dat dovadă de puține reziduri de pesticide, au demonstrat puține reziduri de pesticide în, uh, în, în, în consistența lor de asemenea, trebuie să încercăm să vedem care tipuri de agricultură se pretează mai bine la o folosire convențională a acestor folo- substanțe. Mulțumesc. Acum îl salut pe domnul Andru Catis și dau cuvântul. Domnul comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor. Mă bucur că particip la dezbaterea de astăzi pentru a discuta implementarea directivei pentru utilizarea durabilă a pesticidelor. Salut acest raport din proprie inițiativă al Parlamentului care va aduce o contribuție deosebită muncii noastre atât de importante în domeniu. Vreau să subliniez aici faptul că avem îngrijorări comune și obiective comune, aceea de a-i proteja pe cetățeni, de a proteja mediul, bunăstarea animalelor și toate aceste obiective pe care le împărtășim cu cetățenii care sunt din ce în ce mai interesați de felul în care producem alimente și pentru a se asigura că aceasta se face în mod sustenabil. Este o dezbatere care vine la momentul potrivit. Uniunea Europeană trebuie să aibă un pachet uh, armonios care să legifereze în acest domeniu. Comercializarea pe piață a unor substanțe active trebuie să treacă printr-o procedură de autorizație la nivel european, EFSA și altele, după care uh, se trece la analiza anumitor pesticide concrete care trebuie autorizate la nivelul statelor membre. Este un proces uh, foarte extins care demonstrează că produsele pot fi utilizate în condiții de siguranță pentru oameni, mediu și animale. Mai mult decât atât, așa cum arată și raportul dumneavoastră, cetățenii europeni ne cer și mai mult. Și tocmai de aceea, directiva pentru utilizarea durabilă a pesticidelor a fost uh, concepută pentru că cere statelor membre niște planuri de acțiune națională cu obiective cantitative, cu ținte, indicatori și măsurători făcute pentru a vedea care sunt efectele acestor pesticide asupra mediului și asupra omului. Comisia trebuie să evalueze aceste planuri de acțiune naționale, trebuie să uh, rezume rezultatele și acest lucru s-a făcut deja într-un raport oferit Consiliului și Parlamentului în 2017. Raportul arăta că planurile de acțiune națională reprezintă un pas important înainte pentru o utilizare durabilă a pesticidelor, dar că există și lacune semnificative în multe domenii a indicat de asemenea că statele membre trebuie să îmbunătățească uh, calitatea evaluărilor și că au nevoie de obiective specifice și măsurabile, de asemenea indicatori măsurabili în planuri strategice pe termen lung pentru a reduce impactul utilizării pesticidelor. Raportul arată de asemenea că deși uh, utilizarea gestionării integrate este esențială, statele membre nu au stabilit niște obiective clare în acest domeniu pentru a asigura implementarea sa. Deci, e clar că trebuie să facem mai mult. Vreau să vă asigur că voi cere în continuare statelor membre să implementeze și mai bine această directive. Serviciile mele sunt uh, implicate pentru ca aceste acțiuni să aibă loc. În urma evaluării planelor de acțiune naționale, am trimis tuturor statelor membre o analiză detaliată cu elementele lipsă de care să țină cont în revizuirea acestor planuri. Comisia a realizat și audituri în statele membre pentru a verifica dacă directiva se implementează pe deplin. Acestea au avut două obiective. În primul rând, reprezintă un instrument pentru a partaja bune practici între statele membre și, în al doilea rând, atunci când statele membre nu și-au atins obiectivele din directive, aceasta ne-a ajutat să ne gândim la nivelul Comisiei la măsuri suplimentare ce pot fi implementate statele uh, membre au votat pentru ca Comisia să implementeze directiva pentru a armoniza indicatorii de risc. Aceasta în ceea ce privește riscurile utilizării produselor pesticide. Acestea pot fi monitorizate de către Consiliu și de către Parlament, deci de dumneavoastră. V-aș încuraja de, ace- de aceea să analizați în mod favorabil această propunere și indicatorii să fie calculați și publicați până la sfârșitul anului 2019. Pe de altă parte, cei doi indicatori din această directivă, mi se pare că nu sunt sfârșitul procesului, ci mai degrabă doar începutul pentru a avea o analiză și mai completă a indicatorilor care ne reflectă riscurile utilizării pesticidelor în UE. Utilizarea gestionării integrate este un element esențial, așa cum am spus și cum ați arătat și în raportul dumneavoastră, statele membre care nu au integrat aceste principii IPM la nivelul unor criterii prescriptive și de evaluare, trebuie să o facă. Pot să vă asigur că serviciile mele organizează un seminar pe această temă în luna mai pentru a ajuta statelor membre să verifice felul în care se implementează această gestionare integrată. Știți, de asemenea, cât de importantă este legislația pentru a avea o agricultură